Buonasera a tutti. Stasera la Bună ziua tuturor. În această, astăzi văd că nu există prea mulți reprezentanți din partea comisiei, dar vom începe totuși discuțiile. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Avem adoptarea proiectului de ordine de zi. Vă reamintesc, ca de obicei am distribuit proiectul de ordine de zi și o să existe o modificare. Punctul 9 a fost amânat pentru 20 decembrie la solicitarea semnatarilor petiției. Pentru această sesiune, petiționarii care au prezentat petițiile de la punctele 6, 7, 8, 10 și 11 și au confirmat prezența. La 16, la 18 și 30 avem întâlnirea coordonatorilor și mâine dimineață discuția cu domnul comisar Potocnic, care va veni la o audiere în urma invitației făcute de noi. După ce vom discuta cu domnul Potocnic, vor fi discuse, discutate petițiile pentru care de asemenea avem petiționari, cele de la 20, 21 și 23. De asemenea, vreau să vă spun că mâine, la 12 și jumătate, o să primesc o petiție privind sănătatea animalelor. Vreau să vă spun acest lucru de acum, în caz că sunt colegi interesați. Uh, predarea va fi făcută în afara aulei și puteți să participați și dumneavoastră la depunerea acestei petiții, dacă doriți. Dacă nu se opune nimeni, considerăm ordinea de zi adoptată. Se pare că nu se opune nimeni. Apoi avem punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 8 septembrie și din 3-4 octombrie. Și aici, dacă nu există obiecții, considerăm că procesele verbale sunt aprobate. În ceea ce privește documentele pe care vi le-am distribuit, ați primit cu toții copia unei petiții 481 din 2009, al cărui obiect este extinderea zonei industriale din Vilar Docolo, din Fene, Corunia. Această petiție a fost o petiție pentru care s-a solicitat redeschiderea de către colegul Juncker și domnul Iturgais este alături de noi și va interveni pe acest punct. Aveți cuvântul. Una, una petición que se cerró en su día, donde... Mulțumesc. Este vorba de o petiție pe care am încheiat-o și s-a cerut să fie redeschisă. Cererea provine de la un deputat care nu este membru la Comisia PETI, însă, bineînțeles, are posibilitatea de a face o cerere pentru ca această petiție să fie redeschisă. Am citit uh, expunerea motivelor acestui deputat și aș dori să vă repet ceea ce am mai spus. Și anume, nu există niciun motiv întemeiat pentru ca acest uh, dosar să fie redeschis. Dacă sunteți de acord, vă propun să supunem la vot această chestiune. PP-ul va fi împotrivă, împotriva redeschiderii. Presenti Aș vrea să știu ce părere au colegii prezenți cu privire la solicitarea pe care tocmai a prezentat-o domnul Iturgais. Bun, deci supunem la vot solicitarea domnului Iturgais. Și anume, această petiție să nu fie redeschisă, ci să rămână încheiată. 481 din 2009. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prin urmare, am hotărât să nu mai fie deschisă această petiție. Mai există o comunicare din partea mea împreună cu doamna Ocan, pe care nu o văd aici, se referă la rezultatele întâlnirilor ombudsmenilor europeni de la Copenhaga, la care a participat, a participat doamna Hocan ca reprezentantă a comisiei noastre o să o întrebăm dacă dorește să ne spune ceva după ce încheiem discuțiile pe fond din comisie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5. Avem petiția 396 din 2009, prezentate de domnul Fatone, de cetățenie italiană, însoțită de 152 de semnături, privind stația de purificare, de epurare a apei din Cumalicola, din Italia. Petiționarul nu este prezent, prin urmare, ca de obicei, dau cuvântul direct reprezentantului Comisiei, Giuseppe Mancanaro. Buongiorno. Bună ziua! Prin urmare, această instalație, această stație de epurare a apelor uzate din Cuma, în prezent este supusă la două anchete care au fost inițiate de Comisia Europeană. Pe de o parte, se face un studiu cu privire la compatibilitatea funcționării acestei stații cu directiva privind tratamentul apelor uzate 91-261, articolul 3 în special și articolul 4 din er, numita directivă. Articolul 3 prevede ca statele membre să creează o rețea adecvată pentru colectarea apelor uzate. Articolul 4 prevede că aceste ape, după ce au fost colectate, trebuie să fie supuse unui tratament adecvat. Deci există necesitatea unor stații de epurare care să respecte anumite standarde tehnice. În ceea ce privește această stație de la Cuma, această stație de epurare, Aceasta este inclusă în stațiile care sunt um, subiectul procedurii de infracțiune 2034 din 2004. Comisia deja a propus uh, o cale de atac sau a inițiat o cale de atac la Curtea de Justiție. Prin urmare, suntem în așteptarea hotărârii ce trebuie să fie pronunțată de Curtea de Justiție și care ne va spune dacă autoritățile italiene au încălcat acest articol 3 din directivă uh, și cu privire la stația despre care vorbim. Comisia a primit de asemenea informații care indică faptul că tot cu privire la această stație de porare de Racoma, că s-ar putea să existe și o încălcare a articolului 4, și anume tratarea apelor uzate. În ceea ce privește aceasta a doua posibilă încălcare a directivei, în prezent este în derulare o, un studiu, o anchetă preliminare care se referă la 1400 de aglomerații urbane din Italia. Prin urmare, e o anchetă tehnică foarte complexă, nefinalizată încă. Odată ce vom primi evaluarea la comisie, vom hotărâ ce să facem mai departe. Probabil va fi inițiată o nouă procedură de infracțiune care se va referi în special la încălcarea articolului 4 din directivă și probabil dacă evaluarea tehnică va confirma că stația de epurare de la Cuma a încălcat și articolul 4, atunci respectiva stație de epurare va fi acoperită și de această nouă procedură de infracțiune. Între timp, autoritățile din Italia s-au adresat Directoratului Regio al Comisiei Europene și au solicitat o cofinanțare pentru un proiect care ar putea să contribuie tocmai la rezolvarea încălcării prevederilor care s-a întâmplat în cazul Cuma. Autoritățile din Italia au solicitat cofinanțarea pentru un proiect de evaluare și revitalizare a lacurilor și apelor, care includ și stația de la Cuma. Experții de la nivelul Comisiei evaluează în prezent această solicitare a autorităților din Italia. Nu putem să știm care va fi rezultatul deocamdată, dar există posibilitatea ca această inițiativă să contribuie la uh, rezolvarea problemei. Ce... Dorește să intervină cineva dintre colegi? Domnul Boștinaru și apoi domnul Ianuș. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că cât timp cei de la Comisie ne spun că există probleme și că s-ar putea uh, demara procedura uh, de neîndeplinire a obligațiilor, trebuie să urmărim evoluțiile și să organizăm, dacă este cazul, o altă reuniune. Însă, în orice caz, e clar că există uh, probleme și trebuie ca cei de la Comisie să ne țină la curent. Problema nu ține atât de mult de nivelul region, autorităților regionale sau locale. Problema trebuie să fie rezolvată la nivelul Comisiei Europene, care acum analizează și monitorizează evoluțiile. Äh, Sunt de aceeași părere, trebuie să menținem petiția deschisă și sper că Comisia nu a spus doar că este în curs o procedură de neîndeplinire a obligațiilor și că nu știm cum se va încheia această procedură, ci sper că a spus de asemenea că a reținut faptul că autoritățile italiene fac eforturi în sensul obținerii investițiilor și până la urmă asta ne interesează pe noi, pentru că noi nu vrem doar să analizăm și să constatăm problemele, ci să și ajungem la o comunicare prin care să se recunoască problema în primul rând, apoi să se și rezolve problema. Deci mai întâi trebuie să recunoaștem existența ei, apoi trebuie să înlăturăm problema. Lucrurile par să se înscrie pe calea cea bună și de aceea trebuie să menținem deschisă această petiție. Mulțumesc! Mi sembra condivisă l'idea. Se pare deci că sunteți de acord să păstrăm deschisă această de petiție și să solicităm informații suplimentare sau cel puțin aduceri la zi ale comisiei noastre în ceea ce privește această activitate prezentată de comisie. Aș avea o solicitare acum, dacă este posibil să-mi dați un răspuns. Mi se pare că dumneavoastră ați spus că în prezent se derulează sau există o procedură de infracțiune. Evident, este vorba de o fază judiciară, fiindcă există un recurs al Comisiei în, la Curtea de Justiție și în același timp există și o solicitare de finanțare care a fost depusă de Italia, de cofinanțare. Procedura aceasta de infracțiune, dat fiind că am examinat și alte situații similare, nu ar trebui să includă în mod automat o atitudine contrară, adică un răspuns negativ uh, din partea Comisiei pentru această solicitare de finanțare? Reprezentantul Comisiei a încheiat prezentarea spunând că probabil această finanțare, dacă se acordă Italiei, ar putea să ducă la um, rezolvarea, la încheierea procedurii de infracțiuni. Mi se pare un mecanism oarecum diferit de ceea ce face în general Comisia. Aș vrea să știu dacă Poate s-au schimbat abordările date de comisie în general sau e un caz special care a primit un tratament special? Da, în ceea ce privește această procedură de infracțiune, în cazul în care și prin intermediul unei cofinanțări, dacă acesta este acordat de comisie, s-ar putea rezolva situația acelei stații de epurare a apei de la Cuma, trebuie totuși să avem în vedere că Cazul în prezent în instanță nu se referă doar la stația de la Cuma, se referă și la alte stații de epurare din aglomerările respective. Dacă autoritățile din Italia înainte de hotărârea judecătorească a reușit să rezolve problema de la Cuma, asta ar însemna că stația de la Cuma nu ar mai fi afectată de procedură, dar procedura rămânea în instanță fiindcă se referă la multe alte stații, la multe alte instalații similare. În ceea ce privește întrebarea de ordin general pusă de dumneavoastră, nu avem o regulă fixă. Dacă există o procedură de infracțiune în derulare, nu trebuie neapărat um, să se refuze o cofinanțare. De regulă, Serviciile Comisiei fac o evaluare caz cu caz, iau în considerare diferite aspecte, însă o procedură de infracțiune în derulare nu exclude neapărat posibilitatea ca autoritățile naționale să solicite și poate să și obțină cofinanțări. Ringrazio. Mulțumim. Informațiile acestea au fost uh, într-adevăr importante în ceea ce privește gestionarea unor situații similare viitoare, fiindcă noi aveam uh, informații, secretariatul tocmai mi-a confirmat acest lucru că noi aveam informații absolut uh, contrare. Evident, deci lucrurile s-au schimbat. Bun, lăsăm această petiție deschisă și cerem comisiei să ne informeze cu privire la evoluțiile ulterioare ale activității de control pe această petiție. Trecem la petiția 1153 din 2009, prezentată de domnul Gino Trevisanato de cetățenie italiană, privind posibilă încălcare de către legislația italiană a directivei 9859. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am sărit peste un punct de pe ordinea de zi. Ne întoarcem deci la punctul pe care l-am sărit. Petiția 1919 din 2009, prezentată de un cetățean italian privind conformitatea transpunerii în Italia conformitatea cu decretul legislativ 10609 a directivelor 89, 391 și 2014 privind sănătatea și securitatea pentru folosirea echipamentelor de lucru și cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor. Avem uh, alături de noi reprezentantul uh, petiționarilor, domnul Andreea Baiu, care și dau cuvântul. Mulțumesc! Pe 13 octombrie 2011 am fost important că 30 septembrie 2011 este data la care Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere că împotriva Italiei pentru încălcarea unor puncte din directiva 89-391 CE. Din păcate, petiția 1919, care a fost formulată sub formă de denunță, sau reclamație la Comisia Europeană pentru Ocupare și Afaceri Sociale, deci punctele de pe această petiție nu au fost incluse pe scrisoarea de punere în întârziere. De exemplu, reducerea sancțiunilor împotriva angajatorilor în ceea ce privește gestionarea riscurilor și a modificat obligația de informare Uh, în ceea ce privește documentul de evaluare a riscurilor, supravegherea sanitară, posibilitatea de vizite medicale, uh, de asemenea au fost lăsate deoparte. Nu a fost luată în considerare, deci, petiția inițială și uh, trebuie să fim informați și pe aceste puncte. Nu ar reiese că a fost uh, făcut ceva în ceea ce privește documentele ulterioare pe care le-am trimis noi și am vrea să știm uh, dacă a fost făcută o evaluare a datelor noi transmise. Noi avem cel mai mare număr de morți la locul de muncă uh, care se numesc morți albe în mod rușinos sunt numite altfel pentru că adjectivul alb face aluzie la lipsa unei, unui responsabil direct, dar mâinile responsabile sunt întotdeauna și nu e doar un singur responsabil de 30 de ani există procese, proceduri, au fost făcute anchete în acest sens, deci avem uh, informații concrete. În anii 60 se numeau crime la locuri de muncă. E un termen dur, adevărat, dar destul de realist. Pentru 2010 uh, uh, au existat 980 de morți la locul de muncă și pentru prima dată după război în Italia această cifră a crescut destul de mult. Uh, Acestea sunt date care sunt totuși subestimate. Oficial se spune că numărul morților a scăzut, dar nu s-a luat în considerare criza economică care a afectat Italia. Există observatori acreditați care consideră că din aceste date lipsesc 200 de mii de cazuri care nu sunt denunțate, pentru că în multe cazuri înregistrate ca, sunt înregistrate ca și cazul de boală, pentru că uh, s-ar putea să fie și implicați lucrători care lucrau la negru sau care lucrau cu contrar care cu contracte temporare și deci erau șantajabili. Comisia Europeană ne-a trimis o comunicare în ceea ce privește reducerea generalizată a sancțiunilor și Comisia spune că statele membre trebuie să asigure în spațial o supraveghere și o monitorizare a aplicării dispozițiilor naționale și a transpunerii directivelor. Este clar că pentru a garanta aplicarea efectivă a legislației, controlele menționate mai sus efectuate în statele membre trebuie să poată prevedea și impunerea de sancțiuni adecvate și procedurile necesare de incriminare pentru neconformarea la norme în domeniul de um, siguranță la locul de muncă. Dar cum să vorbim despre sancțiuni adecvate pentru Italia când uh, cea mai mare parte a sancțiunilor uh, pentru angajatori au fost reduse reduse um, de la 2500-6400 de euro, deci au fost reduse cu un sfert dacă sunt uh, plătite în termenul stabilit. Și uh, ar, posibilă arestare se prevede în lege că se poate înlocui cu o amendă. Cum să vorbim despre controle adecvate în Italia când companiile uh, care um, au aproxima, sunt aproximativ 6 milioane în Italia și uh, nu sunt supuși verificării respectării normelor de siguranță la locul de muncă. există un număr foarte redus de personal care poate efectua aceste um, controle și dacă ar trebui să controleze toate firmele, ar face un control la 33 de ani la o firmă sau mm, aproape niciodată putem spune. Guvernul lui Berlusconi n-a făcut nimic pentru a crește numărul acestor controle. Din potrivă, a încercat să reducă numărul controlelor. Um, a fost blocată, um, au fost blocate toate procedurile astfel încât după ce persoanele se pensionau, nu se făceau noi angajări. În ceea ce privește condamnările pentru angajator responsabil cu morți la locul de muncă care s-au întâmplat în companie, uh, acestea fie sunt uh, derizorii, fie sunt eliminate fiindcă sunt afectate de prescripții extintive. Pedepsele sunt așa de reduse încât ar trebui să ne fie rușine. Imaginați-vă care este situația persoanelor, familiilor care după ce și-au pierdut un membru drag, nici măcar nu au uh, liniștea că s-a făcut dreptate. E ca și cum ar pierde încă o dată pe cineva drag. Evident, uh, condamnările în primă instanță uh, au existat în procesul Thyssen, dacă va, această hotărâre va fi păstrată și în apel. Uh, dar a fost un caz excepțional. Nu se va mai repeta și nu uh, reflectă deloc ce se întâmplă în celelalte cazuri din Italia. Mulțumesc! Grație lei! Mulțumim dumneavoastră! Dăm acum cuvântul responsabilului comisiei, domnul Ian Gilec. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei aș dori să spun că, într-adevăr, în 30 septembrie anul acesta am fost informați de această petiție. Petiționarul a fost informat în data de 13 octombrie. Între timp am mai primit din partea petiționarului informațiile complementare în legătură cu anumite puncte care fuseseră menționate de petiționar și nu fusese incluse iniți, în documentul inițial din motive ce au fost expuse în scrisoarea noastră din 30 noiembrie 2010. Aceste informații adiționale pe care le-am primit se referă la aceste aspecte anterioare, iar Comisia va analiza aceste puncte Trebuie să știți că informațiile au sosit cu nici o lună în urmă. E vorba de documente ce au peste 70 de pagini. Toate se află acum la traducere. De îndată ce vom primi traducerea, vom începe analiza pentru a constata dacă Comisia își va revizui poziția și evaluările juridice pe aspectele menționate deja de petiționar. Vreau să mulțumesc petiționarului pentru informațiile prezentate aici oral. Mulțumesc! Qualcuno dei colleghi vuole... Dorește cineva să intervină dintre colegi? Domnul Iar. Also, äh, nochmal Încă o întrebare pentru comisie. Dacă bine am înțeles eu lucrurile, Încă suntem în cursul unui proces de dialog. S-a făcut petiția, comisia a făcut verificările, a fost rugat guvernul italian să ofere informații suplimentare, după care se verifică dacă au mai fost introduse măsuri suplimentare, dacă bine am înțeles eu. Deci, până în momentul de față, nu putem să oferim o declarație 100%. Aș, aș dori să rog Comisia în urma verificărilor să ne comunice aceste noi informații odată ce se încheie dialogul, pentru că este clar că există o dezbatere, un dialog între autorități, un dialog care nu s-a încheiat încă. Naru. Domnul Boștinaru. Aș dori să că această, această petiție este doar prima cu care ne confruntăm cronologic, în sensul că ni se aduce la cunoștință o problematică atât de dramatică într-un stat membru al Uniunii Europene, dar sunt convins că este pe departe de a fi un caz singular. Știu din propria țară, din România, că numărul accidentelor de muncă, soldate cu morți, a crescut absolut alarmant, că alături de traficul rutier, de morții din traficul rutier, în multe din statele membre se poartă un război al nostru cu noi înșine. Mor compatrioți datorită măsurilor precare pe care angajatorii le iau în ce privește asigurarea condițiilor de securitate la locul de muncă, cu toate secvențele de la pregătire, prevedere, până la sancțiunea vinovăților atunci când ele se produc. Și acest lucru se referă nu doar la muncitorii sezonieri, muncitorii cu contracte cu durată scurtă de lucru sau muncitorii uh, migranți sau ilegali. Se referă inclusiv la muncitorii cu contract permanent de muncă pentru care angajatorul are adesea o răspundere mai degrabă simbolică. Eu cred că petiția este un foarte serios semnal de alarmă și rugămintea mea și a grupului meu către Comisia Europeană ar fi necesară o evaluare a situației în statele membre, mai ales acum în mijlocul crizei, când angajatorul, în numele Dumnezeului numit profit și a ide ideii de a reduce costurile pe care prevenirea accidentelor le poate avea în bugetul companiilor, angajatorii sunt tentați să reducă la maxim orice preocupare pentru Uh, prevenirea accidentelor la locurile de muncă. Aș dori ca această evaluare la nivelul statelor membre să țină cont nu doar de statisticile guvernamentale, nu ezit să spun, multe dintre ele sunt mincinoase. Aș vrea ca la Comisia Europeană să se poarte un dialog cu sindicatele din statele membre, cu confederațiile sindicale, pentru a vedea dacă cifrele sunt la fel de o parte și de cealaltă și apoi să vedem în ce măsură noi, ca și Comisia Europeană, putem reacționa de o manieră viguroasă, musculoasă, pentru ca standardele noastre să nu fie comparabile celor din China. Ne place adesea să facem caz de lipsa de standarde în ce privește forța de muncă din China, dar uităm să spunem că se întâmplă adesea ca standardele în unele state membre europene să fie aproape identică cu cele din China. Mulțumesc! Deci petiția deschisă și așteptăm o monitorizare și un raport substanțial din partea Comisiei Europene, coroborat cu informații din partea ETUC și a uh, sindicatelor reprezentative din țările Uniunii. Mulțumesc! Grație. Mulțumesc, dragi colegi. Reprezentantul Comisiei Doriți să interveniți pentru a ne oferi un răspuns acum la întrebările pe care le-ați auzit formulate? O, o secundă, o secundă, vă rog, spune doamna președintă. Un lucru. Această scrisoare, de, scrisoare adresată Italiei arată că uh, Comisia își îndeplinește rolul prevăzut de tratate, adică este gardiana tratatelor uh, și veghează la eventuale încălcări. Suntem în situația, în faza trimiterii scrisorii acesteia, acestei scrisori de punere în întârziere, însă se pare că Comisia încearcă să facă foarte multe lucruri în domeniul siguranței și securității la locul de muncă. Însă este o reformă completă, e vorba de o strategie întreagă, uh, Trebuie să se facă o evaluare a rezultatelor și sunt foarte multe inițiative. Eh, la ringrazio, anche se eh, questa petizione... Mulțumim, chiar dacă această petiție, dar cred că mai sunt și alte petiții pe același subiect, are data 2009 Iată, deci că a trecut totuși ceva timp și totuși vorbim despre o uh, neconformare la niște prevederi legale, nu neconformarea punerii în uh, aplicare deci cred că ar fi trebuit să existe totuși un studiu, o anchetă mai aprofundată pentru a evalua acest lucru. Îmi doresc totuși ca lucrurile să evolueze cât mai repede și evident ideea este să păstrăm deschisă petiția pentru a putea urmăra, urmări evoluția situației acestei scrisori de punere în întârziere și remarcile făcute de comisie cu privire la ultimele informații pe care petiționarul ni le-a transmis nouă și noi la rândul nostru nostru le-am transmis Comisiei Europene. Petiționarul, doriți să interveniți? nu cu ceva pe fond, dar ați spus în mod foarte clar că persoanele sau accidentele din Italia uh, sunt, uh, acest, numărul acestor persoane este subestimat cu mult față de datele oficiale. Sunt datele pe care le-am prezentat, sunt ale Institutului Național din domeniu, care ia în considerare doar persoanele asigurate, dar nu persoanele care nu sunt angajate cu acte în regulă. Deci numărul este mult, mult mai mare. Deci la datele pe care care le aveți aici se adaugă încă 200 de morți, cel puțin, și nu doar atât. Și de asemenea trebuie să aveți în vedere că în fiecare zi, oricum două, trei persoane mort. Acum trei zile au murit cinci persoane la locul de muncă în aceeași zi, toți italieni. Mulțumim! Sperăm ca lucrurile să evolueze puțin mai rapid la nivelul comisiei pe acest subiect. Bun. Trecem acum la petiția de la următorul punct, petiția 1153 din 2009, prezentată de domnul Trevisanato. Am citit-o deja uh, când m-am grăbit și am sărit peste un punct, așa că dau direct cuvântul petiționarului care este aici alături de noi, domnul Trevisanato. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, stimatul domnul președinte și stimați membri ai Comisiei PETI. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a revizui petiția mea în lumina ultimelor informații din partea Comisiei Europene. Sper că observațiile mele vor face ca Comisia Europeană din păcate există probleme tehnice, nu mai, nu mai auzim nimic în cabina română very much. Thank Acum este în regulă. Deci, sperăm că vom primi informații cu privire la categoria de angajați din Italia, dirigentii în Italia, cu privire la drepturile lor în materie de concedieri colective. Pe măsură ce acest document va exista, va fi nevoie de o poziții obligatorii din partea Comisiei Europene, care să fie în strânsă legătură cu drepturile fundamentale ale angajaților și ale cetățenilor europeni și care să acopere protecția împotriva concedierilor nejustificate. Din nou, microfonul vorbitorului nu se mai aude în cabina română. Ne pare rău. Să funcționează prima și e cancelat tot. Acum funcționează prima dată sau opri singur. As a professional one-man jobs, one-man job employee in the dirigible în categoria dirigentii, fiind eu însumi, am uh, făcut parte din IBM în Italia. Angajatorul a evitat procedura de consultare care este obligatorie în cazul concedierilor colective și care este definită în articolul 1 din directivă ca fiind concedieri efectuate de angajatori din unul sau mai multe motive și care nu au legătură cu angajații în cauză. Această concediere a fost atacată pe cale juridică în baza unei legi, italiene, legi din Italia, legea 223, care în anul 1991 a transpus prima directivă pe această materie din 1975. Acțiunea judiciară s-a încheiat pe plan intern în octombrie 2010, când Curtea de Casație de la Roma a statuat că apelul meu este inadmisibil împotriva hotărârii Curții de Apel din Milan, care a omis să aplice doctrina efectului indirect al directivei și a declarat că această categorie, dirigentii, nu este acoperită de dispozițiile legii 223. Decizia Curții de Apel deja declanșase în iulie 2007 un proces prin care am ajuns înaintea Comisiei Europene și în august 2009 am reușit să uh, inițiez o petiție la puțin timp după ce Comisia Europeană a început, să, a început procedura de neîndeplinire a obligațiilor împotriva Italiei. S-a pus următoarea întrebare. Nu cumva această directivă trebuie să pună, să oferă un răspuns la următoarea întrebare. Nu cumva ar trebui să ofere același tip de protecție pentru toate tipurile de categorii de angajați, dat fiind conținutul articolului 1 și dată fiind interpretarea acestuia de către Curtea Europeană de Justiție în două cauze. Nu vorbim despre legitimitatea legilor naționale care până la urmă exclud anumite categorii de lucrători neautorizate de articolul 1. Curtea de casație a omis de asemenea să-și exercite competența în sensul afirmării unui principiu de drept conform căruia de la intrarea în vigoare a legii 233 în anul 1991, dirigentii în Italia trebuie să fie acoperiți de dispozițiile care acoperă concedierile colective. Astfel, după un proces de șapte ani și la patru ani după introducerea petiției mele, încă nu există niciun principiu de drept care să acopere drepturile dirigentii și care să le supună acestei directive nici Curtea Supremă a Italiei și nici Comisia Europeană, singurele instituții care au aceste competențe, nu au făcut acest lucru în conformitate cu articolul 17 din Tratatul de la Lisabona. Două aspecte sunt clare. În primul rând, nu este fezabil din punct de vedere juridic să se facă o conversie din concedierile colective în concediere individuală, în conformitate cu aceeași lege și în conformitate cu hotărârea Curții de Casație. Se poate să fie nu doar angajați care, precum, angajatori care, precum IBM în Italia, să implementeze legi, uh, dispozițiile cu privire la cole- concedierea colectivă, exceptând dirigentii, ci să țină cont de toate celelalte categorii care pot să își piardă astfel protecția, inclusiv categoria dirigentii. se, vorbim aici despre două treimi din toți angajații din Italia, care constituie o categorie care împiedică garantarea drepturilor prevăzute de legea 223. Pragul de 5 angajați într-un termen de 120 de zile nu poate astfel să fie atins pentru că categoria dirigentii nu este luată în seamă. Comisia Europeană a fost informată de hotărârile autorităților italiene de a nu aplica directiva categoriei dirigentii. Și în baza unei analize și date fiind, date fiind hotărârea 7880 din 2007 a Curții de Casație din Italia, este una care nu poate soluționa problema, de vreme ce ea vizează concedierile individuale care sunt urmarea deficiențelor de performanță la nivelul angajaților. De fapt, Comisia Europeană nu pare să aibă un plan viabil care să îndrepte incertitudinea juridică care există acum în Italia și care a pus în pericol nu numai interesele vitale ale mele pe termen lung, ci a alimentat această controversă cu IBM și a pus sub semnul întrebării directiva în Italia, în special în ceea ce privește articolul 30, protecția împotriva concedierii nejustificate, articolul 27, dreptul la consultare, articolul 41, dreptul la o bună administrare și articolul 47, dreptul de a exercita o cale de atac în instanță și dreptul la un proces echitabil, toate acestea fiind reținute în Carta Drepturilor Fundamentale și trebuie să fie observate de statele membre și de instituții în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Sper așadar și închei prin aceasta că o poziție obligatorie din partea Comisiei Europene va rezulta în urma dis- discutării acestei petiții și sper de asemenea că va fi oferit un răspuns bun. La întrebarea, categoria dirigentii este inclusă sau este exclusă din sfera de aplicare a directivei Consiliului cu privire la concedierile colective. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie a lei. Mulțumim foarte mult. Acum cred că e momentul să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Dimitri Dimitriu. Eh, thank you, Mr. President. Eh, I would like first of all... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun că de la comunicarea Comisiei din iunie 2011, Comisia europeană adresată uh, de Comisie Italiei s-a mai adresat și o scrisoare suplimentară de uh, punere în întârziere. Și prin această scrisoare, Comisia Europeană intenționa să fie precizate plângerile din prima scrisoare de punere în întârziere a avut loc un schimb de scrisori între Comisie și Italia de la prima scrisoare de punere în întârziere. Am examinat după aceea situația în lumina acestor scrisori și deci am adresat la finele lunii septembrie o nouă scrisoare. Concret, în data de 30 septembrie 2011. După aceea am adresat și petiționarului o scrisoare la sfârșitul lunii octombrie 2011, așadar luna trecută, prin care l-am informat în detaliu cu privire la cele mai recente evoluții. Și, de asemenea, l-am informat cu privire la conținutul uh, scrisorii Comisiei pentru Autoritățile Italiene. Aș, ca să-i răspund petiționarului, aș dori să-i mulțumesc, în primul rând, pentru colaborarea sa constantă cu serviciile comisiei, pentru informațiile pe care ni le-a pus în permanență la dispoziție și, în al doilea rând, doresc să-i mai spun că în scrisoarea suplimentară a Comisiei Europene de punere în întârziere transmisă autorităților italiene, se spune că uh, dirigentii sunt excluși momentan din sfera de aplicare a legii italiene care ar trebui să transpună uh, directiva concedierilor colective. Comisia a subliniat faptul că Italia în acest sens încalcă prevederile directivei. Așadar, acum autoritățile italiene au timp două luni de la primirea scrisorii pentru a răspunde la uh, plângerile comisiei. Încă nu au răspuns, mai au timp o lună pentru a răspunde. Și uh, noi uh, vom ține la curent atât comisia dumneavoastră cât și petiționarul. Vă mulțumesc! Aici sunt. Mulțumesc! Dorește cineva să intervină? Domnul Boștinaru. Grație, președinte. It seems that today... Mulțumesc, doamnă președintă. Se pare că în prezent petiționarii din Italia nu sunt niște pionieri în noi uh, domenii ale petiției, ceea ce ne arată că, iată, problemele sunt în creștere în Europa și că disperarea oamenilor acum cere o rezolvare și că Parlamentul European este gata uh, să fie alături de ei, nu doar de formă, ci și pe fond. De ce spun asta? Fiindcă nu vorbim până la urmă doar despre Italia, nu vorbim despre drepturile colective în Italia exclusiv. Este un proces de contaminare care afectează și alte state membre. După cum știți, stimați reprezentanți ai Comisiei Europeană, există noi coduri ale muncii care au fost modificate în România și în Ungaria, alte două state. Și probabil știți că în aceste noi coduri ale muncii care au fost adoptate anul acesta, 2011, cel puțin în cazul României, care este oarecum uh, egal cu situația din Italia, care reflectă situația din Italia, nu există negocieri colective, nu sunt deci prevăzute contracte naționale de muncă sau colective de muncă și angajatorul nici măcar nu are obligația de a explica de ce concediază oamenii. Nimic în acest sens nu este prevăzut. Ne întoarcem la începutul secolului 20 și e o situație dramatică și comisia trebuie să răspundă acestei situații. Comisia Europeană, fiindcă aici nu vorbim doar despre multinaționale care de regulă promovează un astfel de comportament care încalcă drepturile sociale ale lucrătorilor europeni, dar vorbim și despre companii naționale mici care acum copiază această politică a muncii promovată de marile multinaționale. Încă o dată, în practică, Există aceste cazuri, aceste exemple extreme. De exemplu, în 2008, Nokia și-a hotărât să își încheie compania din Bochum. Domnul Iar poate să garanteze. Și oamenii de acolo n-au primit compensații, uh, deși au fost concediați. Și vorbim despre concedieri colective. În cazul României, aceeași companie Nokia a hotărât să-și încheie activitatea în Cluj-Napoca cu 6 până la 8 salarii plătite lucrătorilor și asta e ridicol, fiindcă salariile acestea sunt 200-250 de euro pe lună fiindcă noul cod al muncii care a fost adoptat în România și care contravine directivelor europene din domeniu și politicilor Consiliului Social și Economic și care contravine politicilor sindicale, deci legile acestea permit companiilor să implementeze astfel de politici. Și mulțumim foarte mult petiționarului din Italia pentru prezentarea acestei situații. Trebuie să înțelegem că nu facem decât să subminăm uh, fundamentul social, social al Uniunii Europene și uh, ne prefacem că avem un astfel de model, dar el este subminat în prezent, dacă nu chiar dispare cu desăvârșire. Traversăm o criză și Comisia Europeană are datoria de a acționa împotriva unor astfel de practici, are datoria de a le opri și de a remedia situația dacă vrem ca cetățenii europeni să mai creadă în modelul social al Uniunii Europene. Și vorbesc aici nu ca reprezentant al stângii politice. Mă preocupă viitorul Uniunii Europene și când tratăm lucrătorii în acest fel, nu facem decât să subminăm Europa și nu creștem deloc coerența și soliditatea Uniunii Europene. Mulțumesc, mulțumim și domnului petiționar. Mulțumim domnului Boștinaru, domnul Iar. Äh, Aș dori să prezint și eu situația generală. Aș dori să mulțumesc în primul rând petiționarului, pentru că vorbim aici despre o Europa vie. Aici, la Bruxelles, Comisia, Parlamentul și Parlamentul și Consiliul creează legislație, iar cetățenii au dreptul să aibă încredere în implementarea acestei legislații și de asemenea au dreptul de a se plânge în momentul în care legislația nu este implementată în conformitate cu așteptările lor. Este vorba și de credibilitate aici, de credibilitatea instituțiilor. Întotdeauna trebuie să ne gândim dacă avem nevoie de legislație, de ce fel de legislație avem nevoie și în momentul în care Există legislația, trebuie să existe și posibilitatea de a o implementa la nivelul statelor membre. Dacă pot să abstracționez puțin, ar trebui să vorbim despre anumite lucruri, pentru că mie îmi lipsește, de exemplu, la modul general în Uniunea Europeană, o procedură adecvată. De exemplu, să existe o, un sistem de raportare pentru că noi facem legislație fără însă să fim verificați în momentul în care și implementăm legislația. De exemplu, în domeniul agriculturii, statele membre au avut timp 12 ani de zile să implementeze legislația. Și acum, deodată, doamna Merkel spune că toate lucrurile astea merg prea repede și că este incredibil. Deci eu pot, spune, eu pot să vă spun că lucrurile sunt destul de monotone actualmente. Ar trebui, din potrivă, să fie întrebate statele membre în cursul implementării cum merg lucrurile. Ar trebui să existe o obligație de raportare. În cazul uh, regulamentelor nu există problema asta, dar ar trebui să existe în cazul directivelor, să știm cum se implementează și cum merge tot procesul. Avem nevoie pentru directivele și pentru regulamentele europene o nouă procedură sau, dacă îmi dați voie să mă exprim altfel, așa e lumea. Pur și simplu nu ajunge să avem încredere în statele membre și să ne încredem în ele că vor implementa legislația și că vor face de bună credință. Fiecare stat membru are propriile sale păcate și de aceea ar trebui poate să discutăm și cu alte comisii, să dezvoltăm o procedură mai bună pe care nu o avem actualmente, până atunci nu putem decât să ne bazăm pe petiționari și nu pot decât să le mulțumesc pentru faptul că au făcut uz de dreptul lor și aș dori să atrag atenția Comisiei că lucrurile nu sunt în regulă. E clar, ne lipsesc încă informații, în tot cazul trebuie să menținem petiția deschisă și adresez Comisiei rugămintea de a obține toate aceste informații pentru a ajunge cât mai repede la un rezultat pentru că s-ar putea să trebuiască să fie introdusă o procedură de neîndeplinire a obligațiilor, iar dacă asta se întâmplă doar peste 2-3 ani, pur și simplu este o perioadă prea lungă de timp pentru petiționar. Trebuie să celerizăm lucrurile, să fie mai accelerat tot procesul și să ne ținem de toate termenele. Poate că n-am eu experiența necesară în uh, Parlamentul European, dar nu pot să înțeleg faptul că aceste instituții sunt adoptate la Bruxelles și trei instituții participă, Comisia, Parlamentul și Consiliul. Deci nu se poate ca statele membre să tot susțină la nesfârșit că n-au avut cunoștință de X sau Y legislație. E clar, lucrurile se întâmplă și la nivel național, se întâmplă și în Germania, se decide ceva la Bruxelles, după care miniștrii se duc în Germania și critică ceea ce s-a decis la Bruxelles și așa mai departe. Asta e jocul politic. Trebuie în tot cazul să menținem deschisă să menținem deschisă petiția, pentru că vorbim aici despre cea mai vie Europa cu putință. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Văd că nu mai sunt alți colegi care să vrea să intervină. Petiționarul poate dorește să dea un răspuns? Aveți cuvântul. Tu. Aș vrea doar să adresez o întrebare nu știu dacă trebuie să vorbesc italiană sau engleză. Ce doriți? Am să vorbesc limba engleză pentru că cred că majoritatea celor de aici cunosc mai bine această limbă. Și aș dori să îl întreb pe reprezentantul comisiei următorul lucru. Ați spus că ați trimis o scrisoare autorităților italiene în data de 30 septembrie, una din ultimele scrisori, și că au timp două luni să răspundă. Corect? Cred că acum suntem în a treia lună, de fapt. Nu, put, nu se poate să... Îmi spuneți că în octombrie uh, mi-ați trimis mie o scrisoare fără să aveți răspunsul uh, autorităților italiene. Astăzi este 21 noiembrie. Deci ar trebui să aveți la dispoziție o situație actualizată referitoare la ziua de azi. Atât. Capisco anche la, la... Înțeleg care este și cererea aceasta pe care ați făcut-o, care de altfel își găsește singură răspunsul, cred că. Am ascultat sugestiile făcute de colegii care au intervenit și fără îndoială, această petiție va rămâne deschisă. Vrem să mulțumim încă o dată petiționarului și petiționarului în cazul lui anterior, fiindcă au menționat două cazuri foarte importante din care ar putea să rezulte o analiză, o o discuție între coordonatorii comisiei noastre pentru a încerca să identificăm mecanisme sau proceduri care să permită comisiei noastre pentru petiții să acționăm în mod mai eficient în cazuri asemănătoare, în cazuri de acest gen. Și poate așa cum sugera domnul Peter Iar, am putea să trimitem această petiție, să o semnalăm ca fiind una urgentă și importantă și petiția anterioară, să o trimitem la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a solicita un aviz, pentru a invita să facă o evaluare pe fond și pentru a iniția o primă acțiune importantă pe aceste chestiuni care au fost aduse în discuție și care, așa cum a subliniat domnul Boștinaru, nu se referă doar la Italia, ci la multe alte state din Uniunea Europeană și poate ar fi o idee bună să ne axăm puțin uh, pe aceste puncte. Mulțumesc încă o dată semnatarului. Trecem la următoarea petiție, petiția 15, 57 uh, din 2009, prezentată de doamna Izabela Meza Roșne Diorvari de cetățenie maghiară în numele Uniunii pentru protecția intereselor companiilor privind discriminarea împotriva întreprinderilor mici și mijlocii din Ungaria și posibila incompatibilitate uh, dintre normele din Ungaria și directiva europeană. Avem alături de noi petiționara care și dăm cuvântul. Tisztelt Petíciós Bizottság, elnök asszony, képviselő hölgyek és urak! Megköszönöm Stimați membri ai Comisiei PETI, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să mă adresez dumneavoastră și dat fiind scurtul, timpul scurt care îmi stă la dispoziție, aș dori să subliniez câteva aspecte care nu au putut fi acoperite în documentul meu inițial. În conformitate cu statisticile euro maghiare, 95% dintre angajații din IMM-uri uh, lucrează în uh, afaceri familiale. În 2009, două treimi din angajații din acest uh, sector, două treimi din angajații au lucrat în acest sector, aceștia însă nu se bucură de la fel de multă atenție din partea guvernului. Există multe facturi neplătite din partea autorităților de stat, vorbim de 100 de milioane de euro și de multe ori acest lucru nu are niciun fel de consecință legală. Okay. Vorbitoarea a fost rugată să vorbească mai lent. Există practici comerciale neechitabile care nu au consecințe pe plan juridic, există facturi care nu sunt achitate fără să existe posibilitatea de acțiuni în justiție, iar uh, organismele de reprezentare sunt pur și simplu indiferente față de toate aceste probleme. Autoritățile sunt rigide și adesea pedepsesc chiar reprezentanții IMM, chiar IMM-urilor, IMM-urile printr-o politică fiscală excesivă și printr-o birocrație maximă. Relațiile cu administrația sunt cu totul și cu totul diferite în Austria și în alte țări, iar de multe ori angajaților le vine greu să înțeleagă sistemul din Ungaria. IMM-urile sunt uh, tratate în mod precar, în vreme ce standardele și condițiile de muncă sunt tot mai grave și mai ales în contextul crizei economice și sociale. Așteptările în ceea ce privește sporirea locurilor de muncă sunt uh, puse sub semnul întrebării și uh, de multe ori uh, am putea să obținem astfel de progrese încurajând IMM-urile, în special în sectoarele în care este nevoie de muncă fizică. Practicile comerciale neechitabile nu pot fi oprite, ele nu cunosc granițe, nu cunosc frontiere și nu pot fi oprite la graniță, în consecință. Astfel de fenomene nu fac decât să submineze relațiile economice și comerciale dintre Ungaria și celelalte țări din Uniunea Europeană. Pentru că situația se deteriorează în Ungaria multe societăți încearcă să devină active în Austria, în Germania sau în alte țări mai dezvoltate. Și vorbim aici despre societăți mici care au 5 sau 10 angajați și care au acumulat uh, o experiență profesională considerabilă și care sunt uh, și vorbim despre oameni foarte calificați. În țara gazdă, în țările gazdă, există adesea fenomene prin care intermediari comerciali încearcă să intermedieze relațiile dintre clienți și societăți, adesea neplătind sau neplătind satisfăcător sau suficient, suficient furnizorii. Este vorba despre un fenomen pe care Comisia Europeană ar trebui să îl cunoască, pentru că el nu face decât să submineze încrederea în aceste societăți și în diferitele sectoare care adesea sunt aduse în prag de faliment. Munca manuală și de producție este extrem de valoroasă și viitorul profesional al acestor tineri care sunt în aceste domenii este unul sumbru. Trebuie să facem ca munca din producție să redobândească prestigiul pe care îl avea. Dați-mi voie să citez, citez articolul 15 din uh, Carta Drepturilor Fundamentale, unde se spune că angajații au dreptul la condiții de muncă egale. De cealaltă parte, ar trebui să mă refer și la companiile multinaționale active în Ungaria, care de multe ori tind să desfășoare practici neechitabile în momentul în care observă că nu există niciun fel de consecință, în momentul în care eludează regulile și legislația din Ungaria. Cred că asta, această situație este inacceptabilă și intolerabilă. Articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale stipulează că toți cetățenii europeni au dreptul la acțiuni în justiție și la un proces echitabil. Din păcate, acest drept este adesea încălcat în Ungaria. Nu există posibilitatea unor acțiuni în justiție echitabile, lucru care duce la costuri financiare și morale extraordinare. Procedurile judiciare sunt extrem de lente și de lungi, iar rezultatele sunt adesea dubioase. Suntem convinși că nu ne putem aștepta ca societățile din Ungaria să suporte consecințele unor practici necorespunzătoare din partea guvernului. Nu se poate să ne așteptăm ca pagubele să fie suferite de acestea fără să facem nimic. IMM-urile trebuie să respecte toată legislația fiscală, în vreme ce nu se bucură de niciun fel de sprijin sau ajutor din partea statului. În momentul în care se pune problema recuperării plăților datorate lor. Orice societate ar trebui să aibă aceleași drepturi precum o societate din Polonia, Austria sau Germania. Știm că avem o moștenire grea și de asemenea este absolut necesar să înfruntăm această criză financiară cu care ne confruntăm. Se pune problema reducerii datoriei publice pentru ca economia să poată să-și revină, să-și revină, să poată să crească din nou. Și pentru aceasta este nevoie de un cadru juridic adecvat pentru IMM-uri, astfel încât acestea să poată participa la crearea de locuri de muncă. Din partea Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European, ne așteptăm să intervină și să pledeze pentru drepturile societăților din Ungaria, în special în favoarea IMM-urilor, pentru că acestea se bucură de aceleași drepturi ca alte țări. pe la Comisiune la... Mulțumesc. Din partea Comisiei are acum cuvântul Didier Bulu. Mersi, doamne. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă, pentru că ați venit să ne prezentați situația IMM-urilor din Ungaria și problemele lor. Cum s-a examinat diferitele uh, plângeri ale petiționarei privind încălcarea dreptului comunitar. Și, în primul rând, v-ați referit la situația micro din Ungaria. Am constatat uh, și noi că există această problemă, după cum spunem în prima parte a răspunsului nostru. Apoi, dumneavoastră ați menționat cinci puncte, primul fiind finanțarea întreprinderilor de către bănci. Spuneți că unele contracte de presă au fost încheiate unilateral, de împrumuturi, mă scuzați, au fost uh, încheiate unilateral de către bancă. Statele membre au dreptul în acest sens să își introducă propriile legi privind împrumuturile pentru societăți. Ați mai vorbit și de un alt punct, este vorba de sumele neplătite. Există un cadru juridic, directiva din 16 februarie 2011, privind uh, plățile neexecutate pentru furnizări. Există de asemenea o armonizare a perioadei de plată către uh, instituții publice și către întreprinderi și faptul că întreprinderile vor avea dreptul să ceară dobânzi pentru plățile întârziate și rata dobânzii legală este stabilită de noua directivă, tocmai pentru a se soluționa problema uh, sumelor neplătite. Dacă mai doriți informații suplimentare, vi le putem oferi după aceea. Ați menționat un al treilea punct în petiția dumneavoastră și anume conturile întreprinderilor. Ați spus că există o aplicare discriminatorie a legislației maghiare. Într-adevăr, directiva contabilă cere ca ă, societățile să-și publice conturile anuale și această competență ține, verificarea lor, deci ține de întreprinderi de ă, autoritățile maghiare. Apoi, legătură cu contractele de achiziții publice, aveți mai multe întrebări. În primul rând, dorim să subliniem faptul că IMM-urile uh, sunt uh, câștigătoarele contractelor uh, de achiziții publice. Într-adevăr, ma cea mai mare parte a acestor contracte este acordată unor IMM-uri. Vă referiți uh, la contractele acestea și doriți să știți dacă IMM-urile au dreptul de a participa la proceduri de cerere de oferte. În primul rând, am dorit să vă amintim că Comisia a, prezentat, a publicat un document privind um, orientări pentru IMM-uri în acest sens și apoi că directivele Uniunii Europene privind achizițiile publice conțin criterii obligatorii de excludere, de exemplu dacă au existat cazuri de corupție sau de fraudă. Și apoi alte criterii importante pentru excludere, cum ar fi uh, cazuri de necinste profesională. Criteriile se reflectă în legislația ungară privind achizițiile publice. Apoi, Comisia are posibilitatea de a demara o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor dacă se încalcă regulile pentru contractele de achiziții publice. În ceea ce privește dreptul comunitar, mai puneți și uh, o întrebare legată de impozitare criticați uh, legislația maghiară, conform căreia TVA-ul trebuie aplicat pe prestațiile furnizate, deși nu s-a stabilit o contrapartidă pentru serviciile furnizate. În ceea ce privește serviciul comun al TVA, se poate să, să se ceară uh, persoanei impozitate plata TVA-ului, chiar dacă Uh, aceasta a fost, am, chiar dacă plata serviciului a fost amânată. În concluzie, uh, cazul dumneavoastră este interesant, însă ați spus și dumneavoastră, guvernul maghiar nu vă acordă suficientă atenție. Am notat o frază importantă spusă de dumneavoastră. Întreprinderile sunt victima inepției autorităților maghiare. După uh, examinarea făcută de noi, considerăm că nu există o încălcare a dreptului european și deci ține numai de legislația maghiară. Mulțumesc, doamnă petiționar, mulțumesc, doamnă președinte. Grazie lei. Mulțumim. Dau acum cuvântul colegului Stavane Metz dacă vreți să interveniți uh, cu cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la niște aspecte privind politica IMM-urilor și uh, responsabilitatea Comisiei în acest domeniu. Comisia Europeană încearcă să monitorizeze politica IMM-urilor în statele membre, care ține însă de competența națională. Cunoaștem problemele din Ungaria și încercăm să influențăm politicile privind IMM-urile în mod pozitiv prin diferite mijloace. În primul rând, Small Business Act. Discutăm constant cu autoritățile privind politica IMM-urilor în cadrul strategiei UE 2020 și mai mult aveam și o rețea de reprezentanți ai IMM-urilor. Domnul Sălăși din Ungaria este reprezentantul IMM-urilor la rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor care se întâlnește în mod regulat la Bruxelles pentru a discuta probleme actuale și pentru a încerca să facă un schimb de informații și de experiență. Din câte știu eu, guvernul actual din Ungaria a anunțat că are intenția de a reduce povara administrativă. Știu că aceste măsuri se află încă în faza de implementare, deci companiile nu resimt încă efectul măsurilor, însă avem încredere în guvern, credem că vor implementa aceste măsuri, le vor aplica. Nu avem uh, posibilitatea de a exercita o influență directă, însă încercăm să susținem cazul dumneavoastră și situația IMM-urilor din Ungaria, pentru ca politica în întreaga Europa să fie mai favorabilă IMM-urilor. Atât, mulțumesc! Grație! La... Mulțumim, domnul I-a închis acum cuvântul. Doamna i-a închis. Engedjenek meg nagyon röviden. Mulțumesc. Dați-mi voie să fac o serie de remarci. Foarte pe scurt. Cred că această petiție subliniază anumite probleme care duc la anumite tragedii. Vorbim aici despre plăți nefăcute, și de nerambursări de TVA. Nu cred că este o problemă exclusiv a Ungariei, ci o serie întreagă de state membre se confruntă cu astfel de greutăți. Ce susțin eu este că cu cât avem o țară mai afectată de criză, IMM-urile sunt cele care sunt și mai afectate de criză. Pentru că multinaționalele au un capital care le permite să supraviețuiască, în vreme ce IMM-urile sunt simple victime ale crizei. De aceea este important să subliniem această problemă la, nivel, la nivelul Uniunii Europene. Dați-mi voi să mai spun un lucru și sper că petiționarul va fi de acord cu el. Nu este corect să vorbim despre toate guvernele, ci să explicăm celor care nu cunosc situația din Ungaria care este contextul, la modul concret. După ce am avut uh, de două ori, timp de patru ani, un uh, guvern socialist și după ce a fost clar că existau probleme, socialiștii au fost suficient de, suficient de cinici în tratarea acestei probleme și, practic, au refuzat să discute nevoile legitime ale IMM-urilor. După ce Ungaria a devenit membra Uniunii Europene, Ungaria de multe ori a fost atacată prin intermediul procedurilor de neîndeplinire a obligațiilor. Mulți membri, chiar din uh, mulți politicieni, uh, n-au făcut decât să moștenească probleme bugetare în valoare de sute de milioane de forinți. Actualul guvern din Ungaria a declarat că una dintre prioritățile sale este rezolvarea acestei probleme a IMM-urilor. Au fost făcuți o serie întreagă de pași pe plan economic. De asemenea, Trebuie să spunem că actualul guvern este unul care a moștenit o situație falimentară sau aproape de faliment și de aceea este nevoie de timp până când problemele acestea să poată fi rezolvate. Aș mai avea și o remarcă subiectivă de făcut. Eu nu am un background economic, nu sunt economist și poate că e vina mea că nu înțeleg prea bine lucrurile, dar cred că după ce am citit această petiție și după ce am uh, cercetat problema, după ce am ascultat petiționarului și pe reprezentanții comisiei, cred că știm, cred că pot spune că știm unde ne situăm acum. Cred că vorbim despre o serie întreagă de probleme, însă care nu se regăsesc în textul petiției. Și de aceea mă întreb dacă soluția nu cumva ar fi, și bineînțeles că uh, decizia va aparține, mă întreb dacă nu ar fi o soluție mai bună să ținem, bineînțeles, petiția, să menținem petiția deschisă, dar în același timp să și pregătim o listă cu toată legislația relevantă, cu toate instrumentele juridice pe care le avem și pe care guvernul Ungariei nu le-a respectat. Deci cu toate situațiile în care standardele europene nu au fost respectate. Este clar o chestiune de conținut aici și vorbim despre legislația europeană care trebuie să fie respectată și în Ungaria, iar cealaltă problemă este de a cunoaște și situația din alte state membre. Există o serie întreagă de contradicții în această petiție și nu sunt doar eu cea care le-a remarcat, ci și o serie întreagă de juriști și economiști. Deci credem că petiționarii trebuie să determine în manieră cât mai exactă cu putință care sunt instrumentele, care este legislația europeană care a fost încălcată și în ce puncte. Și de asemenea trebuie să se stabilească felul în care Ungaria poate să rezolve aceste probleme. Domnul Iaf, mulțumesc. Cred că propunerea este bună pentru că noi așa. Comisia a reacționat la informațiile preliminare când nu s-a constatat niciun fel de încălcare a legislației europene și cred că s-au subliniat două aspecte importante, termenele de plată și problematica legată de achizițiile publice și de licitații. Aici solicităm petiționarilor să ne ofere informații suplimentare, astfel încât comisia să poată lua din nou poziție față de acestea. Noi trebuie să menținem petiția deschisă până în momentul în care aceste informații ne parvin. Aș dori să spun ceva în legătură cu termenele de plată, pentru că acest lucru mă enervează nespus. Știm că în viața comercială se pot întâmpla tot felul de lucruri. În mod normal, cine face o comandă trebuie să o și plătească. Dar pe tot parcursul acesta, din punctul A în punctul B, se pot întâmpla multe. Sunt unii însă care știu deja în momentul comenzii că nu vor plăti. Acest lucru se întâmplă și în viața comercială și în viața privată și nu e nicio problemă. Există instanțe care rezolvă aceste probleme. Dar pe mine mă enervează următorul aspect. Mă supără situațiile în care actorii implicați sunt administrațiile publice. Nu pot înțelege când o administrație publică nu onorează o plată. Deci în momentul în care petiționarii aduc exemple în acest sens, trebuie să verificăm dacă nu cumva sunt implicați în aceste scheme și bani europeni. Pentru că trebuie să operăm cu exemple și anume cu exemple foarte bune dacă s-a organizat o licitație, dacă licitația a fost câștigată de cineva, acel cineva va primi contractul, se stabilesc termenele de plată și plata trebuie făcută în termen. Și trebuie să avem exemple de neplată. În momentul în care administrația X spune, ei bine, vom plăti cu o jumătate de an mai târziu și nu va fi nicio problemă, trebuie să avem exemplul și trebuie să existe informații concrete astfel încât comisia să poată lua o poziție nouă și trebuie să menținem petiția deschisă. Știm că în momentul în care există astfel de încălcări, acestea nu există doar la nivelul capitalei, ci există în toată țara, la toate nivelurile, și poate că nu doar guvernul este cel abilitat să le rezolve, ci și autoritățile locale. Mulțumesc! Bustinat. Thank you, President. Domnul Poștinar. Just uh, two remarks. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două observații de făcut. În primul rând, după părerea mea, în conformitate cu uh, propunerea doamnei vicepreședinte Hanchi și domnul Iar, petiția ar trebui să rămână deschisă. Evident ce sugerez eu este să trimitem o scrisoare către guvernul maghiar prin care să le cerem să ne ofere propria evaluare, propria perspectivă asupra situației și măsurile la care se gândesc pentru rezolvarea problemei. Poate ar fi bine să aflăm direct de la ei. Și apoi, sigur, să vedem um, cum stau lucrurile cu privire la uh, implementarea legislației europene și așa mai departe. Dar asta e altceva. Dacă într-o perioadă scurtă de timp am putea să avem o perspectivă completă din partea guvernului asupra situației, acest lucru ar ajuta nu doar Comisia noastră pentru petiții, ci și petiționarul, petiționara, fiindcă asta arată că guvernul uh, este gata, este pregătit să rezolve problema. Uh, și când ne aflăm totuși, când traversăm o criză. Și în încheiere, Comisia Europeană s-ar putea gândi la posibilitatea de a avea dispoziții referitoare la accesibilitatea companiilor la proiecte europene sau proiecte care sunt implementate cu fonduri europene atunci când acestea au relații uh, clare, relații financiare clare cu IMM-urile. Nu știu exact la care ar fi formularea corectă, nu sunt nici economist, nici jurist, dar trebuie să oprim finanțarea europeană a celor companii sau entități publice care în mod permanent sunt îndatorate și încă puternic față de IMM-uri în special, fiindcă așa uh, se pot împinge IMM-urile cel mai ușor către faliment, continuând această politică devastatoare acum când traversăm o criză. Evident că trebuie să ajutăm cumva IMM-urile și companiile mici ca să poată și ele supraviețui în această criză. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, petiționarea pentru un scurt răspuns. Uh, Mulțumesc! Întâi de toate, aș vrea să răspund celor spuse de doamna Hankish și noi considerăm că e o idee bună. În 2009, în guvernul anterior, noi am trimis această petiție. Ne dăm seama că această situație îngrozitoare ține de trecut, din 2005 în 2008. De fapt, a existat o perioadă în care erau comandate lucrări care apoi în mod regulat nu erau plătite prestatarilor. Uh, prin urmare, acest comportament, acest comportament neonest s-a generalizat în Ungaria, lucru care cred că se întâmplă și în alte țări, nu doar în Ungaria. Dar în Ungaria efectele sunt catastrofale la nivelul întregii economii. Ei bine, dacă dorim să uh, normalizăm puțin uh, veniturile lucrătorilor, trebuie să înțelegem că un antreprenor poate să creeze condiții normale în compania sa și pentru lucrători, dacă la rândul său angajatorul respectiv poate să uh, primească sau are venituri în mod normal și asta îi permite să plătească lucrătorii. În ceea ce privește dreptul comunitar, eu m-am concentrat pe documentația pe care am avut-o eu la dispoziție. Am informații detaliate referitoare la faptul că multe companii eh, din Ungaria merg în țări străine pentru a-și încerca norocul acolo, în alte țări, pe alte piețe, știind cum este situația la noi. Prin urmare, n-are rost să mergi să lucrezi în Belgia sau în Germania dacă și acolo găsești aceleași condiții ca și în Ungaria. De aceea, noi credem că antreprenoriatul din Ungaria sau antreprenorii care ar putea să lucreze în mod normal ar trebui să se poată bucura de aceste condiții, fiindcă altfel va ajunge la faliment dacă nu primește sprijin. Doamna președintă a tras atenția asupra faptului că există niște contradicții. Contradicții între documentația pe care am furnizat-o noi în petiția noastră, petiție pe care am uh, înaintat-o în 2009 și aceste detalii uh, pe care le-am, la care ni s-a dat un răspuns acum. Mulțumim pentru posibilitatea de a păstra deschisă petiția pentru a putea să încercăm să clarificăm acele puncte, pentru a le concretiza. În Ungaria, cum spuneam, ne confruntăm cu o mare problemă. Dacă avem un uh, pe cineva neonest care nu plătește un antreprenor, acest antreprenor nu se poate adresa justiției ca să-și aibă drepturile protejate, fiindcă sistemul nu funcționează cum ar trebui. Ar trebui să existe o mai mare certitudine juridică pentru antreprenorii din Ungaria. Da, spune doamna președinte, e o problemă care se întâmplă în multe state europene. Mulțumim petiționarei pentru prezentarea acestei probleme în comisia noastră. Cred că din intervențiile colegilor noștri rezultă o poziție comună în ceea ce privește nevoia de a păstra această petiție deschisă pentru a urmări cum evoluează lucrurile și la nivelul comisiei și Într-adevăr, cred că e o idee bună să trimitem o scrisoare guvernului pentru a solicita uh, informații ulterioare autorităților competente din Ungaria, sperând că ne pot furniza niște informații pe care să pornim apoi o evaluare mai concretă. Dacă nu se opune nimeni, încheiem acest punct. Mulțumim încă o dată petiționarei. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, petiția 726 din 2010, prezentată de domnul Doherty în numele Asociației Conducătorilor Auto din Irlanda privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Irlanda. Petiționarul este aici alături de noi, domnul Doherty, căruia și dau cuvântul. Good evening, my name is John Doherty. There's... Bine, sunt domnul Doherty, reprezint Asociația Conducătorilor Auto din Irlanda. Și sunt alături cu aici de colegii mei. Asociația a trimis comisiei o petiție și de șase luni n-am primit niciun semn, niciun răspuns, nici măcar o scrisoare. Și evident, e vorba de dispreț față de noi. La ultima noastră vizită am depus un dosar foarte mare în care se vorbea despre modul în care se aplică taxele vamale, TVA-ul și așa mai departe. Am solicitat comisiei să acționeze pe principiul proporționalității și să oprească procedurile, lucru pe care nu l-au făcut. Trebuie să implementăm aceste articole dacă vrem să restaurăm încrederea cetățenilor în Europa. De aceea Irlanda respinge tratate cum ar fi cel de la Lisabona. Există oameni care și-au pierdut încrederea în Europa și e momentul să îndeplinim uh, termenii pieței europene unice. Dacă ne întoarcem la actul din 72, unde exista o derogare pentru Irlanda și apoi în 92, când guvernul irlandez a permis să reimpună taxele vamale care încalcă articolul 85 din tratatul de la Roma. Se spune că acele taxe vamale vor fi interzise între statele membre. Pentru prima dată, guvernul irlandez a admis că aceste Uh, taxe generează venituri. Ce s-a întâmplat cu uh, aceste derogări? De ce sunt încălcate, încălcați termenii acordului? Există conspirația, conspirația de a lipsi pe cetățenii tarieri de drepturile care revin. Există taxe de 14 până la 36% și un TVA de 21%. Se prevede și un nou TVA de 23% care nu va face decât să facă și mai mult rău pieței. În ultimii trei ani, Mercedes, Honda și alte companii au promovat aceste practici. și astfel se creează se spune um, mașini mai um, uh, ecologice, dar noi nu uh, acceptăm această bază pentru uh, astfel de taxe de matriculare și taxe vamale. Este o taxă prohibitivă acum, care uh, pe viitor, dacă va fi crescută, va fi și mai prohibitivă. Și dau acum cuvântul colegului meu. Mulțumesc! Există o oarecare confuzie aici în ceea ce privește taxa de înregistrare a mașinilor și um, cred că există o neînțelegere. Marea majoritate a oamenilor din Irlanda, șoferii uh, din Irlanda, de exemplu, dacă cumpere o mașină într-o țară europeană și o duce în Irlanda, se plătește o taxă de înregistrare, 120 de euro. Asta nu e o problemă. Problema este că acea mașină se cumpără în oricare dintre țările europene pentru 12 sau 20 de mii de euro și plătești 60% acele accize și dacă plătești pe 20 de mii 60%, suma e destul de mare. Nu e vorba de o taxă enormă deja, vorbim despre încălcarea drepturilor. În 72 am devenit membri din 73 1 ianuarie și am avut 12 ani pentru a ne regla lucrurile în ceea ce privește piața auto. S-a presupus că era o piață liberă, funcțională, care să nu fie blocată cu taxe și așa mai departe. Și acum uh, vedem că aceste taxe uh, aproape de 2012 încă n-au fost eliminate. Noi credem că Comisia Europeană trebuie să acționeze ca un polițist care să gestioneze situația cu, cu privire la aceste taxe și accize. și-au încălcat angajamentele și nu au îndeplinit dorințele irlandezilor. Într-adevăr, vorbim de cetățeni europeni, fiindcă uh, nu e o problemă națională, e una europeană și trebuie să înțelegem acest lucru. Mulțumesc! Ok, excuse me. Îmi cer scuze, spune doamna președintă. Acum am să dau cuvântul reprezentantului comisiei, Da, am să încep prin a spune că problema aceasta nu este doar în Irlanda. Taxele auto apar în multe state europene, deci nu doar în Irlanda. Și evident, în alte state membre taxele sunt mult mai mari. Însă, instanța a spus că ce se întâmplă este în perfectă concordanță cu legislația. Nu există o legislație europeană deocamdată în domeniu. Statele membre au dreptul de a impune taxe uh, la nivelul pe care îl doresc, atâta vreme cât nu există discriminare între uh, mașinile produse intern și mașinile din alte state membre. Aș vrea doar să repet, sau pot doar să repet ce am spus data trecută. Comisia nu are ce să facă în această situație. În mod consecvent, noi am încercat să schimbăm situația, am uh, în 2005 am formulat o propunere, dar, dat fiindcă e nevoie de unanimitate, e nevoie de 27 de state membre care să hotărască uh, că acest lucru este necesar și până la acum nu s-a ajuns la un consens. Deocamdată aș vrea să spun că nu avem ce face și în ceea ce privește situația prezentată, noi, din câte știm, nu se încalcă principiul proporționalității. Mulțumesc, spune doamna președintă. Dragi colegi, acum, dacă aveți întrebări sau comentarii, se pare că nimeni nu vrea să intervină. Domnul Iar, totuși. Äh, o întrebare la adresa comisiei, pentru că în răspunsul scris pe care l-am, la concluzie văd aici că scrie anumite aspecte ale taxei reprezintă actualmente o parte din procedura de neîndeplinire a obligațiilor inițiate de comisie. Și asta e o contradicție, pentru că, din câte am înțeles eu din prezentare, există aspecte care nu sunt în acord cu legislația europeană și adică asta spunea comisia, în vreme ce petiționarii spuneau că asta spuneau petiționarii în vreme ce comisia spunea că nu există încălcări. Bineînțeles, există un dezavantaj în momentul în care plătești un impozit de 63% pe autoturismele importate. Practic, astfel, importurile sunt îngreunate clar. Și știm foarte bine cum stăteau lucrurile în trecut. Unii vor spune că statul irlandez a fost inteligent pentru că au avut acele termene de tranziție și până la urmă a înlocuit taxele vamale printr-o taxă de înregistrare. Dar ne autoiluzionăm aici. Nu se poate ca o, o, un guvern să gândească așa și mă supără faptul că petiționarii au susținut acest lucru. Dar în tot cazul știm un lucru și anume faptul că există că s-a inițiat o procedură de neîndeplinire a obligațiilor. Sau nu. Sau nu urmăresc eu petiția care trebuie. 0726 din 2010. La asta mă refer eu. E corect, nu? Deci 726 per 2010 la, în ultimul rând. Acolo ar trebui să găsim răspunsul. Thank you. Any other Mulțumesc. Mai vrea cineva să intervină? Dragi colegi? Se pare că nu. Prin urmare, aș vrea să întreb petiționarii dacă doresc să mai spună ceva. Aveți poate niște remarci finale de făcut? Yes, I, would like to reply to that. Da, aș vrea să răspund eu. Vorbitorul nu vorbește în microfon. Aș vrea să mă refer la uh, doamna de la comisie. Vă dați seama ce înseamnă principiul proporționalității? Înțelegeți? V-am dat exemplu acela de 20 de pentru o mașină. Nu puteți să confundați găina cu ou. Puteți să luați uh, un anumit echivalent și nu peste el. Asta înseamnă principiul proporționalității și, de asemenea, în ceea ce privește derogările. Am avut derogarea de 12 ani care ne-a fost acordată când am uh, alăturat Uniunii Europene, care trebuia să expire peste 12 ani. A fost dusă până când uh, guvernul nostru a pus o altă denumire taxelor vamale. Trebuie să citiți tratatul pentru a înțelege exact la ce ne referim. Articolul 25 spune clar că taxele vamale nu trebuie să fie păstrate, dar e vorba de exact aceeași taxă care a fost redenumită. De aceea, situația este așa cum am prezentat-o. Se aștepta ca această taxă să, de matriculare să reflecte exact taxele vamale care au fost eliminate. Thank you. Now... Mulțumesc. Cea de-a doua parte acum, petiția de la punctul 11, care este un caz similar, e vorba de o a doua parte a aceleiași chestiuni, cred, spune doamna președintă. O să dăm cuvântul petiționarilor. Domnul Iar, aș dori să rog Comisia să-mi ofere lămuriri, pentru că astăzi Comisia a spus că acest lucru respectă dreptul european, în vreme ce documentele scrise spun altceva și aș dori să rezolve, să elucideze Comisia acest mister. Eu am înțeles că o parte din aceste aspecte fac obiectul unei proceduri de neîndeplinire a obligațiilor. Aș dori să știu dacă acest lucru este corect sau nu. Și acest lucru ar fi foarte interesant și pentru petiționari. Aș dori ca Comisia să-mi explice de ce în documentele scrise avem altceva decât în intervențiile orale. From the commission. Rog Comisia să răspundă, spune doamna președinte. No. Eu am spus doar că nu există armonizare, deci nu există legislație europeană în acest domeniu. Deci statele membre au dreptul să facă ceea ce vor, pot să stabilească taxe cât de mari vor, atâta vreme cât nu există discriminare. De asemenea, există o hotărâre a curții care spune că taxele de înregistrare nu reprezintă taxe vamale, ci taxe care trebuie să fie examinate în lumina articolului 110. În ce privește aspectele care fac parte din procedura de neîndeplinire, ele nu sunt vizate aici, ci în situațiile în care închiriezi o mașină sau o iei în leasing, în Irlanda, de exemplu, și avem aici o procedură de neîndeplinire a obligațiilor, și de asemenea în cazul mașinilor care sunt achiziționate având mai puțin de 3 luni vechime. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte întrebări sau comentarii din partea membrilor, dacă nu, cred că putem închide acest punct sau nu? No, I, I ask, but keep open. The petition keep open. Yes să menținem deschisă petiția pe această chestiune. Noi ne oprim aici, dar petiția rămâne deschisă, spune doamna președinte, foarte clar. Mr. Stewart. Aș dori să-l rog pe domnul Stewart să intervină. Um, with the committee mind if the two petitions were heard at the same time? Înțeleg că tratăm cele două petiții în același timp, e în regulă? Da. Bun. Vorbesc în numele lui Paul McCogan și al meu. Noi suntem lângă zona frontalieră unde Există diferite probleme dat fiind, uh, dat fiind ocuparea, aspectele sociale, familiile cu interese transfrontaliere și așa mai departe. Diferențele din legislație se suprapun într-un fel și în ceea ce îl privește pe domnul McCogan, este angajat în Irlanda și dat fiind contractul său de muncă, el trebuie să uh, utilizeze un vehicul care să fie înregistrat în Regatul Unit. Și bineînțeles că trebuie să fie plătite taxele și de înregistrare. Domnul Paul McCogan nu se opune plății acesteia, dar problema este că trebuie să utilizeze și un vehicul uh, înregistrat în Irlanda, lucru care uh, înseamnă probleme pentru el. El încalcă regulile, legislația în momentul în care merge la locul de muncă, dacă nu merge cu vehiculul potrivit. Deci intrăm și în chestiuni ce au de-a face cu asigurarea și așa mai departe. În momentul în care taxa de înregistrare a fost plătită de două ori pe două vehicule diferite, și în momentul în care se susține că nu există niciun fel de interferențe la nivelul contractului de muncă, cred că este cu totul și cu totul exagerat. Locuim atât de aproape de graniță încât vedem reclame în ziare și pe diferitele site-uri web din care rezultă că firmele din Irlanda obligă oamenii să plătească taxa din Irlanda și, pentru că, și dacă nu o fac, se văd în situația în care nu pot să candideze pentru anumite locuri de muncă din acea zonă. Vorbim despre o țară unde avem un șomaj de 15% și este absolut inadmisibil să împiedicăm oamenii să accepte un loc de muncă în, în altă țară, dacă acele locuri sunt disponibile acolo. În legătură cu petiția am fost contactat de sute de studenți. Din nou, locuim într-o zonă frontalieră și avem studenți care, de exemplu, merg la Belfast pentru a-și face studiile acolo și pentru că autoritățile consideră că domiciliul lor este acolo, practic ei nu pot să conducă în două jurisdicții în același timp. Companiile de asigurări consideră că domiciliul este într-un loc, iar autoritățile consideră că domiciliul lor este în alt loc. Deci în funcție de unde își desfășoară studiile și unde locuiesc efectiv. Deci în momentul în care un student se duce la Belfast cu un vehicul înregistrat la noi, practic se văd în situația în care nu sunt asigurați în momentul în care conduc acel vehicul. Dacă conduc un vehicul înregistrat în, uh, înregistrat în Irlanda de Nord și se duc cu el în Regatul Unit, atunci se supun uh, legislației Regatului Unit, se supun asigurărilor de acolo și taxelor de acolo și au probleme cu autoritățile noastre pentru că nu plătesc TVA-ul nord-irlandez. Deci, studen- studenții străini care se mută sunt, a, sunt excluși de la această legislație, dar lucrurile ar trebui să fie altfel, astfel încât să faciliteze persoanelor care studiază sau muncesc în alt loc să beneficieze de această excludere. În articolul 7 din legislația relevantă, despre se face definiția, definiția domiciliului, de, domiciliului și anume acela este locul unde persoana își desfășoară 185 de zile din viață pe an. Se prea poate ca studenții irlandezi să beneficieze de un grant educațional, de o bursă de studiu din partea Republicii, dar în momentul în care acest lucru nu există, nu se poate să declară că două treimi din an și îl petrec într-un loc care de fapt nu este domiciliul lor stabil. De asemenea, se spune că... Sau, stați, revin. În articolul 7.1 se spune că dacă există legături ocupaționale și personale în două state diferite, Trebuie să se facă o evaluare generală, ținându-se cont de toate faptele și în funcție de domiciliul persoanei vizate. Într-o, în momentul în care o astfel de evaluare nu există elementul ocupațional, trebuie să se țină cont de elementul privat, personal. Ceea ce înseamnă că s-ar putea ca în mod permanent aceștia să plece din țara noastră și să se stabilească în alt stat membru. Deci, chiar acolo unde se spune că articolul 7.1 reglementează acele 170 185 de zile, lucrurile nu se soluționează, pentru că ajungem la situația în care oamenii își înregistrează vehiculele în orice stat membru, de obicei în statul membru cu cel mai mic uh, impozit. De asemenea, în momentul în care primele de asigurare sunt mult mai mici în alte state membre, și dau un exemplu Franța, în Franța există cele mai, mică, cele mai mici prime de asigurare, ce îl oprește pe un irlandez să se ducă în Franța și să se asigure acolo? Și aici vorbim despre un, o sumă de zile care depășește cele 185 de zile. V-am transmis toate aceste informații în scris, v-am trimis uh, documentația din partea Ministerului de Finanțe din Irlanda și care nu face decât să susțină tot ce am spun, spus noi. Aceste lucruri re- reprezintă un obstacol în calea liberului schimb, în calea comerțului. Am transmis o scrisoare prin care am demonstrat că dacă eliminăm taxa de înmatriculare ajutăm economia irlandeză. Ce se întâmplă acum este că această taxă este folosită ca o barieră în calea comerțului. Abolirea acestei taxe, se spune, nu va îmbunătăți situația economică pe termen mediu sau lung. În momentul în care această taxă este mai mică, se poate spune că dealerii pot concura și pe alte piețe și este posibil să ofere mașini mai bune la prețuri mai competitive. Dacă asta nu este o barieră în calea comerțului, nu știu ce să mai spun. Și mă opresc aici. Thank you very much for your presentation. Vă mulțumesc pentru această prezentare, a fost extrem de clară. Reprezentanta Comisiei are cuvântul. Aș dori să subliniez încă o dată faptul că Comisia dorește foarte tare să găsească o soluție, să se rezolve situația fără armonizare, însă deocamdată nu a fost posibil pentru că statele membre nu sunt de acord. Însă, în ceea ce privește prima petiție, Curtea a spus că o mașină de firmă care este înmatriculată într-un alt stat membru unde are sediul compania respectivă nu trebuie înmatriculată și în primul stat dacă este folosită în celălalt stat în permanență și în esență. Fiind vorba de un autoturism privat, atunci statul membru are dreptul de a încasa taxa de înmatriculare, cât nu este vorba de niciun fel de discriminare. În ceea ce privește asigurarea, asigurătorii au uh, libertatea contractuală, un principiu fundamental și deci comisia nu are ce să facă dacă aceștia nu doresc să asigure autoturisme în anumite circunstanțe. Apoi, în ceea ce privește a doua petiție, 1357, în cazul în care un student utilizează un autoturism privat înmatriculat în statul unde își are reședința și îl utilizează pe teritoriul altui stat membru unde își are reședința temporar pe perioada studiilor, decurge din tratatul 5 din directiva citată de petiționar faptul că acest autovehicul ar trebui să fie scutit de taxa de înmatriculare a vehiculelor. Aici, legislația irlandeză este corespunzătoare și se pune doar problema asigurării. Dacă companiile de asigurare nu doresc să asigure autoturismul, iarăși beneficiază de libertatea contractuală. Deci nu avem ce face în acest sens. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Vă rog, domnul Boștinaru. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Only few remarks. Doar câteva observații, din nou. Aici cred că există foarte mare, o foarte mare confuzie și voi vorbi în limba română pentru că unele cuvinte tehnice îmi vor permite să mă exprim mai bine. Este ciudat cum Cartea Verde, care permite mașinilor asigurate internațional să circule pe teritoriul altor state, nu funcționează la frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord, state, teritorii ale Uniunii Europene, ceea ce ilustrează posibilitatea unor practici de monopol ale companiilor asiguratoare din moment ce ele refuză să asigure o mașină pe teritoriul celălalt, ceea ce conduce inclusiv la creșterea exorbitantă a costurilor pentru utilizatorul vehiculului. Numărul 2. În opinia mea și nu doar dintr-o evaluare politică, această practică este o evidentă îngrădire a libertății de mișcare a persoanelor, bunurilor și serviciilor în interiorul Uniunii Europene, pentru că tratatul nu se referă doar în principiu la libera circulație, ci chiar la exercitarea neîngrădită a acestui drept de către deținătorii acestuia, cetățenii europeni. Ori când eu stabilesc că nu poți să te duci dincolo să lucrezi decât dacă ai mașina înregistrată corespunzător și dacă o ai asigurată după voința statului membru, este o explicită îngrădire a libertății de mișcare prevăzută de tratat. Numărul 3. Mi se pare că este o evidentă acțiune de discriminare a angajatorului atunci când condiționează un potențial angajat pentru un loc de muncă de domiciliul său, de înregistrarea mașinii cu care vine la servici și trei de condiționarea uh, asigurării vehiculului cu care vine la servici. O triplă discriminare pe care Comisia ar trebui să o vadă, ar trebui să ia notă de ea și să o denunțe. Dacă aceste lucruri nu sunt evidente pentru Comisia Europeană, <clears throat> atunci înseamnă, în opinia mea, Kafka a fost mult mai european decât suntem noi astăzi, în 2011, și haosul la frontiera dintre uh, Anglia și Irlanda de Nord poate să guverneze în locul normelor europene, pentru că aceste aberații nu fac decât să lovească în drepturi elementare ale cetățeanului european discursul european e foarte frumos. Și iarăși o întrebare pe care nu pot să-mi o reprim față de Comisia Europeană. Din secolul, de la secolul luminilor încoace se spune totdeauna că o taxă trebuie să fie accesibilă, posibilă de plătit de către cel vizat de taxă, de cetățeanul contribuabil, și să fie proporțională în raport cu serviciile pe care această taxă îi le aduce. Nu descoper eu acest lucru. De la Marea Revoluție din Franța se tot invocă acest principiu, iar Comisia Europeană ne spune că legislația europeană dă voie unui stat să practice această aberație și că sunt state care au taxe chiar mai mari. Dacă este așa, măcar acest lucru nu putem să-l facem ca Uniune Europeană să asigurăm ca principiul proporționalității și accesibilității taxelor să funcționeze și atunci când este vorba de interesul cetățeanului european, fie el irlandez, englez sau român sau nu știu care, să poată să cumpere un bun de pe piața noastră unică. O numim piață unică, dar când taxa care însoțește acest bun ajunge la 60% din valoarea de comercializare a acestui produs de către producător, car manufacturer, noi am făcut de fapt să golim de orice urmă de conținut uh, legislație europeană. Și iarăși rog Comisia să ne ajute să ieșim din, din Kafka. Pentru că altfel le veți spune cetățenilor și aici închei, doamna președintă, am aplaudat cu entuziasm acțiunea energică a Comisiei Europene atunci când guvernului țării mele, România, i s-a dat ultimatum pe taxa de înmatriculare care leza prevederile tratatului Uniunii Europene. Și cetățenii europeni din țara mea au fost mai mult decât fericiți. Au spus, iată, Europa e bună la ceva. În interesul meu cel mai elementar, cel mai pragmatic, cel mai tangibil. Ori aici, noi spunem că Europa nu poate să, decât să asiste că un stat suprataxează un produs de pe piața unică, făcându-l complet inaccesibil sau aproape inaccesibil celor mai mulți dintre plătitorii de taxe din Irlanda. Cred că aici avem o problemă de înțelegerea a sensului tratatului și a legislației europene pe care Comisia ar trebui să-l deslușească. Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, so... Mulțumesc. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Domnul Iar, vă rog. Also das Durcheinander, es geht ja... Foarte pe scurt. Vorbim aici despre două lucruri, despre taxe și despre asigurări. De multe ori aceste două două lucruri nu se potrivesc unele cu alte și de aici rezultă confuzia. Și e clar că nici n-am înțeles tot ce se întâmplă acolo. Și de aceea spun următorul lucru. Chestiunea aceasta nu are nicio legătură cu piața unică și cu libertatea de mișcare. Aici nu simțim spiritul european. Tocmai aici nu-l simțim. Autoritățile sunt lăsate să-și facă treaba fără să fie supravegheate de noi. Și cred că și Comisia pentru Transporturi ar trebui să fie la curent, pentru că există deja, după cunoștința mea, propuneri în acest sens dacă, de exemplu, cineva merge cu mașina în Spania și dacă mașina este ținută acolo peste iarnă, se trezește în situația în care trebuie să plătească impozit în două țări diferite, și în Spania și în Germania. Și de aceea, lucrurile astea sunt complicate, trebuie înțelese, de aceea trebuie să menținem deschisă această petiție, trebuie ca noi să obținem informații și din partea Comisiei pentru Transporturi, care cunoaște problematica. Oricum, problema este prea dificilă pentru a putea fi închisă această petiție. Trebuie să ne mai ocupăm de ea. Mulțumesc. Mulțumesc. Într-adevăr, aveți absolută dreptate, domnule Iar. Trebuie ca petiția să rămână deschisă și o propunere foarte asemănătoare cu cea sugerat dumneavoastră va fi făcută. Vom scrie o scrisoare autorităților din Regatul Unit și Irlanda dacă sunteți de acord, domnule Stuart, în care o să cerem avizul comisiilor Econ și Transport. Mulțumesc! Next petition. Următoarea petiție pe care o vom discuta adresată, este petiția adresată de Lordul Richard Inglewood privind caracterul discriminatoriu al regulamentului Parlamentului European referitor la Camera Lorzilor cu privire la eh, senatorii aleși ca deputați europeni. Mr. Chichester, please. Domnul Chichester. Uh, thank you, Madam Chairman. And, um... Mulțumesc, domnule președinte. Această petiție este adresată de un fost coleg de-al nostru, Lord Inglewood, și poate părea o chestiune destul de ezoterică, însă se referă la un principiu esențial, și anume la faptul că membrii Camerei Lorzilor, care sunt numiți membrii pe viață, pot să ceară o derogare dacă doresc să candideze la alegeri în uh, Parlamentul European ca membri din altă țară sau din Regatul Unit. Însă, membrii ereditari din Camera lor zilor, cei care moștenesc titlul, nu se încadrează la această derogare. Iar Lord Inglewood consideră că aceasta este o discriminare, conform articolului 20 2b din tratat, se citează paginile C83 56, conform cărora, ca cetățean european, are dreptul să uh, candideze la alegeri în alt stat membru și deci să fie ales în Parlamentul European, dacă este ales conform prevederilor interne relevante însă, conform legislației Regatului Unit, nu are dreptul să participe. Și uh, domnia sa consideră că e vorba de discriminare, pentru că acest principiu se aplică numai la o parte a membrilor Camerei Lorzilor. Din câte am înțeles din comentariile comisiei, autoritățile britanice le-au transmis faptul că acest subiect este acoperit în proiectul de reformă al Camerei Lorzilor. Aceasta ar putea sluji drept scuză ca să nu se facă nimic, considerându-se că problema este ca și rezolvată. Însă, înțeleg că reforma Camerei Lorzilor din uh, Regatul Unit este un proces foarte îndelungat. A început acum 100 de ani și probabil că va mai dura 200 de ani, cum se spune din sală pentru că e vorba de un subiect foarte delicat și sunt în joc foarte multe interese diferite. Doamnă președinte, cred că cel puțin ar trebui să uh, păstrăm deschis acest dosar și să verificăm dacă autoritățile britanice chiar vor face această reformă și chiar să facem presiune asupra lor să realizeze o reformă specifică pe acest subiect specific, deoarece uh, bănuiesc că întreaga chestiune globală a reformei Camerei Lorzilor va dura foarte mult. Ceea ce ar putea însemna că Lord Inglewood ar putea să nu mai aibă timpul de a-și exercita drepturile. Sper că uh, v-am explicat uh, bine, însă vă stau la dispoziție dacă doriți mai multe detalii și aștept cu nerăbdare să văd ce va spune comisia. Mulțumesc. Auken. Doamna Auken. Thank you, Madam Chair. I will... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ar plăcea foarte mult să rămână deschisă această petiție pentru că sunt înnebunită după ea. Sincer, place foarte mult această petiție. Știți, uh, cred că în mod normal nu ar trebui să ne amestecăm în legislația Regatului Unit. Cred, dacă am, dacă Regatul Unit are legi care vă tulbură, și cred că așa este cazul, numai Regatul Unit le poate schimba ar fi vorba de ceva similar unei uh, schimbări constituționale. Și în Regatul Unit sistemul nu este creat nici măcar de Dumnezeu. Ar, ar putea fi schimbat poate de cetățenii acestei uh, distinse democrații, Regatul Unit. Nu am niciun alt motiv să cer să se mențină deschisă petiția, în afară de faptul că îmi place foarte mult, deci aș fi foarte tristă dacă s-ar închide. Tinaru. Domnul Boștinaru. Mulțumesc. Pornind de aici, de la ce spunea doamna Margaret Auken, haideți să păstrăm deschisă petiția până când uh, Camera Lorzilor va găsi care este obligația juridică, soluția pentru această problemă. Ar va fi foarte bine pentru europarlamentarii noștri să avem răspunsul poate peste 200 de ani. Însă, lăsând gluma la o parte, mai, este și, mai avem și altă concluzie. Prea mult opting out, prea multe derogări pentru Marea Britanie sunt uneori un exces pentru cetățenii care trăiesc în uh, Regatul Unit sau în afara lui. Dorim ca uh, regulile și legislația europeană să fie implementate peste tot în întreaga Europa. Sigur că și eu sunt pentru menținerea petiției deschisă și serios asta pentru că este chiar vorba despre o încălcare a unui drept al unor persoane care au dreptul în Uniunea Europeană să candideze la Parlamentul European. Iar, e poi. Domnul Iar acum. Uh, ergänze meiner Kollegen Sachen auch în completare aș dori să spun că, da, trebuie să menținem deschise petiția, dar nu 200 de ani. Împreună dorim să găsim soluția și dorim să o trăim pe propria noastră piele soluție, ca să zic așa. Chichester. Domnul Chichester. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să spun că este vorba de încurajarea autorităților britanice să facă ceva, un lucru pe care l-au făcut deja în ceea ce privește uh, membrii aleși pe viață astfel încât să-i dăm voie doamnei Latford, Lady Latford, să continue să rămână membru al acestui parlament și să-și păstreze posibilitatea de a se întoarce în camera lor odată ce încheie mandatul aici. Deci, în guvernul anterior a existat o astfel de lege și sper că guvernul actual va legifera înlăturarea acestei anomalii specifice identificată în această petiție de Lord Inglewood. E o chestiune de principiu și sper că A. păstrăm dosarul deschis și B. putem să ne gândim să întrebăm autoritățile din Regatul Unit cât cred că va dura până la rezolvarea acestei anomalii. Cred că asta ar fi o scrisoare frumoasă pe care o puteți trimite, doamnă președintă. Eu, în orice caz, aș fi foarte încântat să vă dați ceva. Mi sembra că ci sia... Mi se pare că există o mare majoritate care susține această idee de a păstra petiția deschisă. Prin urmare, petiția rămâne deschisă și o să iau în considerare și solicitarea domnului Chichester de a trimite o notă de clarificare, o scrisoare de clarificare autoritățile din Regatul Unit, prin care să le cerem să ne spună cam care este calendarul pe care l-au în vedere până la modificarea legislației de care vorbim. Dacă nu mai vrea să intervină altcineva, declarăm uh, și această petiție, uh, acest punct închis și facem o pauză de 10 minute până așteptăm ora 5 jumate ca să înceapă reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!